zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind siguranța nucleară la 25 de ani de la dezastrul de la Cernobâl și îi dau cuvântul domnului Boguslav Sonic, raportor. Domnul președinte, vă rog să așteptăm uh, jumătate de minut până când domnul comisar Oettinger își ia locul. Bun venit, domnule comisar. Ďakujem pánu podpredsedovi Ševčovičovi. Putem să începem, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi uh, face o deosebită plăcere să Salut uh, comemorarea în uh, Parlament um, a 25 de ani de la dezastrul de la Cernobâl. Această aniversare uh, mai ales corelată cu dezastrul recent din Japonia, reprezintă un motiv de a recomemora ceea ce s-a întâmplat în Ucraina. Autoritățile de acolo au încercat să acopere adevărata amploare a dezastrului. Explozia reactorului a condus la contaminarea a mii de sute de kilometri pătrați și uh, în uh, Belarus, uh, în Scandinavia, în Polonia, Italia, Grecia au existat radiații care s-au răspândit din apropierea reactorului. 150.000 de oameni au fost evacuați și după 86, 200.000 de oameni au fost uh, mutate din uh, Belarus, uh, Federația Rusă și Ucraina. Este dificil să evaluăm adevărata amploare a daunelor de mediu și este foarte greu să calculăm numărul de victime care au decedat din cauza cancerului provocat de explozie. Numărul poate fi aproape 9.000 de oameni. Alte surse indică că 200.000 de oameni au murit deja din cauza consecințelor contaminării. Potrivit datelor celor mai recente, locuitorii din cel puțin două regiuni din Ucraina consumă în continuare alimente contaminate. Uniunea Europeană a fost cel mai mare donator în ceea ce privește finanțarea pentru combaterea consecințelor acestui dezastru. Și acum uh, Comisia Europeană a promis 110 milioane de euro pentru stabilizare și pentru protecția acestei um, centrale nucleare de la Cernobâl. Nu trebuie să uităm însă că problema siguranței nucleare este o problemă transfrontalieră și atunci uh, trebuie să fie privită în termen de solidaritate. Prin urmare, trebuie să întrebăm Comisia dacă este dispusă să susțină o revizuire pe termen lung și o cercetare pe termen lung în ceea ce privește consecințele dezastrului de la Cernobâl. Are Comisia informații actualizate cu privire la contaminare? O altă întrebare. Comisia va îndemna guvernele statelor membre să aloce uh, noi finanțări pentru a combate consecințele dezastrului, ținând seama de numărul de centrale nucleare din Uniunea Europeană și nivelul actual de coordonare, care sunt posibilele consecințe uh, Uh, ale unei avarii majore uh, ar fi asupra populației. Ce astfel de consecințe cunoaște Comisia? Are Comisia planuri de coordonare a protecției civile în cazul unui dezastru? Dezastrele nucleare întotdeauna ne iau prin surprindere și de aceea cred că ar fi bine să existe un set de răspunsuri încă dinainte care să ne permită să atenuăm consecințele în eventualitatea unui dezastru. Mulțumesc uh, foarte mult! Uh, și acum are cuvântul domnul comisar Oettinger în ceea ce privește securitatea nucleară în Uniunea Europeană. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, au trecut 25 de ani de la dezastrul nuclear de la Cernobâl și în această perioadă Comisia s-a alăturat eforturilor mondiale de a contracara efectele acestei catastrofe. Am uh, acționat așadar la comun cu partenerii noștri. Am acționat împreună cu partenerii din statele membre, cu G7, cu Ucraina am cooperat cu toți aceștia, astfel încât am făcut tot posibilul, astfel încât acolo situația să fie stabilizată și securizată din punctul de vedere al mediului. Uniunea Europeană a fost un actor activ care a participat uh, la mobilizarea unor instrumente la nivelul comunității internaționale, astfel încât activitățile restante să fie încheiate la Cernobâl. Comisia este cel mai mare donator în ceea ce privește fondul comunității de la Cernobâl. Și la conferința donatorilor de la Kiev din aprilie acestui an am promis alte 550 de milioane de euro din bugetul nostru. Și am, din propriul nostru buget am dat alte 110 milioane. Am făcut ca 32 de state, dintre care 13 state uh, implicate pentru prima dată, să pună la dispoziție noi fonduri. Vom uh, continua cu activitățile de donare, vom uh, acționa și la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astfel încât să asigurăm că până în anul 2015 să fie puse la dispoziție toate fondurile necesare finalizării proiectelor în derulare. Uh, avem uh, plan avem un plan în ceea ce privește dezavitarea completă a um, centralei nucleare de la Cernobâl. Dorim să uh, intervenim la nivelul uh, reactorului 4 și să îl protejăm și de asemenea dorim să dezafectăm și alte reactoare, astfel încât în anul 2015 toate lucrările să fie finalizate. Apoi putem să discutăm și despre proiecte de cercetare în cadrul Euratom în ceea ce privește urmările dezastrului și uh, contracararea acestora. Încercăm acum să punem pe picioare o inițiativă în ceea ce privește crearea unei platforme europene melodii în acest sens, intitulată Melodii. În ceea ce privește chestiunea securității nucleare, dorim un proiect care să vină în sprijinul populației uh, cele mai afectate din jurul Cernobâlului. Ținem cont de standardele de securitate și de alimentare și le studiem îndeaproape. Vrem să avem activități țintite în acest sens pentru a menține o stare optimă de sănătate a tuturor celor uh, afectați de această catastrofă din regiune. Dorim uh, ca la nivelul Uniunii Europene să existe o coordonare între acțiunile noastre în ceea ce privește asigurarea sănătății și asigurarea uh, securității, dacă vreți. Uh, în ceea ce privește factorii de mediu, trebuie să știți că după uh, dezastru, după catastrofă, am emis proiecte la comun astfel încât să obținem datele necesare și să avem o strategie, strategie necesară în ceea ce privește gestionarea catastrofelor nucleare și acționarea în Belarus în, uh, și pentru a, pentru a sprijini, mă scuzați, acțiunile concertate din Ucraina, Belarus și Rusia. După această catastrofă am obținut datele necesare care în anul 1998, în cooperare cu Ucraina, Rusia și Belarus, au uh, fost publicate sub forma unui atlas. Sprijinim în cadrul programului 7 Euratom crearea unei rețele de excelență privind radioecologia, astfel încât să interconectăm excelența în cercetare, astfel încât să acționăm spre binele omenirii și să finanțăm toate activitățile necesare. În ceea ce privește protecția și securitatea, de 9 ani promovăm cooperarea între statele membre în ceea ce privește protecția civilă. La aceste exerciții participă și terțe state. Este vorba despre trei exerciții care au fost uh, cofinanțate și care au uh, avut și o componență radiologică. Este vorba despre TOR, unde am discutat despre ce se întâmplă în cazul unei simulări cu Uh, mari de, cu un număr mare de decese. Tremex, în ceea ce privește efectele unei bombe murdare și Simisec, în urmă cu un an, când uh, ne-am confruntat cu scenariul unei catastrofe nucleare în urma unui cutremur. În anii ce vor urma vom face tot posibilul pentru ca la nivel european să existe solidaritate, astfel încât efectele negative ale unor posibile astfel de scenarii să fie contracarate într-o manieră cât se poate de eficientă. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Oettinger! Urmează acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Mai întâi domnul Roel uh, din partea PP. Aveți cuvântul, domnule Roel. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi îi sunt foarte recunoscător Comisiei pentru faptul că a explicat cât se poate de clar care este situația. Ar trebui să creăm astfel de posibilități de a discuta deschis ce a făcut Europa după această catastrofă. Ce a făcut Europa direct, ce a făcut Europa cât se poate de rapid, dar ce a făcut Europa și pe termen lung și ce face în prezent. Eu cred că, indiferent de evaluarea problemei, trebuie să vedem că fără Uniunea Europeană aceste măsuri nu ar fi putut fi implementate la scara care au fost implementate. Este important că se face trimitere la faptul că Comisia nu a oferit doar, actor, nu a oferit doar ajutor imediat și direct, ci uh, că s-a implicat în soluționarea problemelor, soluționarea urmărilor acestei catastrofe în ceea ce privește, spre exemplu, protecția civilă, în ceea ce privește schimbul de informații și în ceea ce privește cercetarea și efectuarea de studii. Nu sunt uh, sigur dacă este nevoie să comandăm noi studii pe piață nu știu dacă nu ar fi cumva mai bine ca mai întâi să analizăm datele necesare și să vedem dacă într-adevăr sunt suficiente. Pentru că uneori se ajunge într-adevăr la situația în care Uh, se fac mult prea multe studii. Vă mulțumesc însă pentru informațiile acordate. Europa are o imagine bună la acest capitol, a arătat nu că nu doar vorbește, ci și acționează atunci când este nevoie. Mulțumesc. Acum urmează eu, Leinen, pentru socialiști și democrați. Aveți cuvântul. Domnule comisar Oettinger, dragi colegi, dragi colegi, vreau să mulțumesc mai întâi raportorului Sonic pentru faptul că a venit cu această întrebare orală și a organizat această dezbatere. Nu trebuie să uităm catastrofa de la Cernobâl. Știm că și 25 de ani mai târziu, după acest dezastru, există în continuare evaluări ale urmărilor. Există oameni care nu se mai pot întoarce la casele lor, în regiunea lor. Există acele efecte grave asupra stării de sănătate. La televizor, uh, în continuare, vedem că uh, există copii cu, născuți cu malformații chiar la 25 de ani după această catastrofă. Europa are o mare răspundere aici, fiindcă chestiunea securității nucleare nu este o problemă ce ține strict de suveranitatea națională. Este o problemă europeană. Și mm, pe acest continent foarte populat, orice centrală nucleară, orice activitate nucleară are efecte și asupra vecinilor noștri. De aceea, dumneavoastră, domnule comisar Oettinger, aveți răspunderea deosebită de a reacționa în consecința uh, catastrofe de la Fukushima. Împreună cu dumneavoastră vom dezbate problematica testelor de rezistență. Avem 143 de reactoare vizate aici. Doresc să rămâneți cât se poate de sever, fiindcă vrem să avem un standard foarte înalt de securitate la nivel european. Nu ar trebui doar să ne limităm la cercetările cu privire la catastrofe naturale, să ne gândim și la prăbușirea avioanelor, la atacurile teroriste, la atacurile cibernetice și așa mai departe. Avem o serie de combinații aici care trebuie să fie verificate în ceea ce privește siguranța centrală nucleare și dumneavoastră trebuie să vă asigurați de uh, eficacitatea acestor studii. Dumneavoastră um, știți foarte bine că avem nevoie de noi mijloace financiare pentru ca totul să fie în regulă. Și uh, mai mult decât atât, mai există și probleme restante. Nu știu ce se întâmplă cu deșeurile radioactive, nu știu unde vor fi acestea depozitate, cum vor fi transportate și așa mai departe. Domnule Royal, vă spun că studiile de cercetare sunt foarte importante, fiindcă efectele pe termen lung ale radioactivității nu ne sunt încă pe deplin cunoscute. De aceea încurajez Comisia să să uh, facă pe mai departe ceea ce a făcut până acum, fiindcă la urma urmei Uh, discutăm despre nevoia de cooperare în ceea ce privește energia atomică. Vrem ca pe viitor să putem să ne consultăm cu dumneavoastră în ceea ce privește problemele de energie, în ceea ce privește uh, sursele de energie regenerabilă, fiindcă a sosit momentul acum, la 25 de ani după Cernobâl, să discutăm despre aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Rubic dorește să ridice cartonașul albastru, a și făcut-o foarte bine, aveți cuvântul. Asta, desigur, dacă domnul Leinen acceptă întrebarea. Bine, domnule Rubic, aveți cuvântul. Da, are domnul Rubic cuvântul, dar nu are microfonul. Mulțumim, domnule Leinen, ați vorbit despre testele de rezistență. Am o întrebare. Trebuie să existe și o urmare a testelor de rezistență? Credeți că ar fi nevoie că la nivel european să avem un regulator pentru acest uh, domeniu care să activeze pe termen lung și să se ocupe de aceste lucruri pe termen lung, astfel încât la un moment dat să poată să dispună de dezafectarea anumitor centrale nucleare? Uh, Mulțumesc, domnule coleg, pentru această întrebare. Eu cred că acesta trebuie să fie, la urmă, obiectivul final. Trebuie să avem o competență europeană, la un moment dat, de a supraveghea centralele atomice, pentru că avem de-a face cu niște efecte transfrontaliere. Este clar că această problemă are o dimensiune europeană și avem nevoie de o competență europeană aici. Domnul Domnule comisar Oettinger, uh, această competență nu, a, nu este încă în, pe umerii noștri, dar trebuie să lucrați în direcția ei, pentru că trebuie să acționăm independent și obiectiv la nivel european, să supraveghem în această manieră centralele atomice și în momentul în care se constată anumite puncte slabe să uh, existe consecințe. În momentul în care o centrală atomică nu este sigură, ar trebui ca aceasta să fie fie recondiționată, fie dezafectată. Mulțumesc! Acum urmează doamna Părvanova în numele ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Problema propriei strategii este acum uh, dezbătută în multe state membre care sunt preocupate de problema nucleară. Să nu uităm că orice decizie am luat, siguranța nucleară va rămâne o problemă pentru multe generații de acum încolo ar trebui să dezvoltăm la nivel internațional uh, standarde comune, pentru că radioactivitatea nu cunoaște frontiere, așa cum a arătat dezastrul de la Cernobâl și cum este confirmat de ceea ce încă se întâmplă la Fukushima. La 25 de ani de la dezastrul de la Cernobâl, încă mai avem nevoie de evaluări și cercetare privind uh, impactul contaminării asupra uh, sănătății umane și asupra mediului. Trebuie să ne gândim la securitatea nucleară nu ca la o măsură de protecție, ci ca la o strategie pe termen lung cuprinzătoare care să includă și problema deșeurilor nucleare. Ce a rămas de la Cernobâl a rămas o problemă foarte serioasă și o amenințare pentru întreaga regiune, dar și o provocare la nivel european pentru viitorul energiei nucleare. Avem nevoie de mai multă cercetare în acest domeniu și trebuie să garantăm siguranța pe termen lung uh, a stocării acestor materiale radioactive și deșeuri radioactive. Orice decizie am luat astăzi, e nevoie de reversibilitate și de, de responsabilitate și salut poziția Comisiei în această privință. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc doamna Pârvanova. Domnul Șimanski din grupul uh, conservatorilor și uh, reformatorilor. Mulțumesc foarte mult. La 25 de ani de la dezastru, Cernobâlul este în continuare cadrul de referință pentru noi, cei din Europa. Este de asemenea, e un lucru util, dar uneori e, își pierde sensul. Cu alte cuvinte, acum avem instrumente juridice bune, potrivite, ca să ne asigurăm că regulile noastre sunt respectate. Prin urmare, cred că este o, un exces de simplificare și un abuz să folosim uh, sperietoarea Cernobâlului ca să atacăm sectorul nuclear european. Uh, Făcând asta, arătăm că suntem în continuare dependenți de importurile de energie din străinătate. pe frontiera noastră estică, aproape de frontiera noastră estică, vor fi construite uh, multe reactoare nucleare rusești care nu respectă niciun fel de norme europene de siguranță. Ar fi mai util să ne asigurăm că standardele noastre europene sunt respectate nu numai la noi, ci și în regiunea Kaliningrad, de exemplu, sau în Belarus. Uh, Întrebarea care se pune este, va fi Comisia suficient de puternică și va avea suficientă imaginație pentru a acționa în această zonă? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Șimanski. Doamna Rebecca Harms din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Oettinger, eu cred că este corect că Uniunea Europeană a făcut multe după catastrofa de la Cernobâl, dar se pune următoarea întrebare. Oare am făcut destul? Oare se poate face destul sau oare se poate face mereu ceea ce trebuie? Eu sunt de părere că în, acest sec- în sectorul uh, de sănătate, în ceea ce privește urmările acestei catastrofe, mai trebuie să acoperim anumite lacune. Există mereu problema statisticilor falsificate și trebuie să abordăm deschis această problemă. Eu cred că Uniunea Europeană este direct vizată de această problemă, fiindcă mm, catastrofa s-a petrecut pe teritoriul Uniunii Europene în mare parte. Și este important să ținem cont de acest lucru. Urmările internaționale pe care trebuie să le suportăm noi în calitate de comunitate internațională, însă, nu uh, se limitează la Belarus, la Ucraina, la Rusia, la fostele țări din Uniunea Sovietică, ci sunt uh, vizate aici direct statele continentul, de pe continentul european. Așadar, ar trebui să reevaluați starea de sănătate a celor afectați de această catastrofă. Foști uh, colaboratori de la OMC s-ar bucura dacă ați face acest lucru cu siguranță. Și apoi, în ceea ce privește activitățile la locul faptei. Se discută acum despre foarte mult despre faptul că până în prezent nu avem o analiză de risc pentru sarcofag 1. Vreau să știu de ce nu putem să analizăm ca atare problema de acolo. Cum este posibil ca un asemenea proiect de această amploare să fie uh, întreprins fără o urmărire îndeaproape a riscului uh, comportat de acesta? Și aș vrea să știu ce se întâmplă uh, cu reactoarele care au fost dezafectate la Cernobâl, cu reactorul 2 și 3, ce se întâmplă cu mm, substanțele care au trebuit să fie transportate, redepozitate. În Uniunea Europeană, încă înainte de catastrofa din Japonia, am fost aproape de anumite catastrofe nucleare, de uh, topirea uh, nucleului radioactiv. Uh, Uh, s-a putut, uh, am fost uh, în această situație în Germania, spre exemplu. Acum s-au propus anumite teste de rezistență, însă aceste teste de rezistență nu au cum să descrie riscul comportat de centralele atomice de pe teritoriul Uniunii Europene. Și v-aș ruga, și, de fapt vă rog foarte insistent, domnule Oettinger, să nu veniți cu falsuri. Dumneavoastră ați promis teste de rezistență foarte stricte, însă ceea ce avem la ora actuală pe masă de lucruri uh, de pe masa noastră de lucru nu are cum să fie luat în serios. Mulțumesc, spune președintele. Urmează doamna Vils în numele verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. După catastrofa de la Cernobâl, în urmă cu 25 de ani, uh, s-au făcut foarte multe studii în ceea ce privește uh, uh, radioactivitatea. 2,4 milioane de oameni au fost direct afectate. În Germania, ne temem pentru că în urma ploii rezultate după astfel de dezastre ne sunt afectați copiii. După catastrofa de la Cernobâl și după catastrofa de acum de la Fukushima trebuie să tragem învățămintele utile. Au fost anunțate testele de rezistență pentru centralele atomice, însă s-a spus că aceste teste sunt teste de alibi. Ei bine, Uh, s-a adeverit faptul că aceste teste nu sunt foarte importante. Pentru că, la urma urmei, uh, centralele atomice prezintă riscuri foarte ridicate, că este vorba despre accidente nucleare, că este vorba despre prăbușirea avionelor care rezultă mai apoi în catastrofe nucleare și așa mai departe. Este o problemă existențială aici, de aceea avem nevoie de teste de rezistență cuprinzătoare întreprinse de experți independenți. Acesta poate să reprezinte un prim pas către un scenariu de renunțare la energia atomică la nivel european. Mulțumim, doamnă Vils. Uh, urmează domnul Griffin. Domnule președinte, explozia de la Cernobâl a fost un dezastru, dar haideți să privim lucrurile în perspectivă. 64 de oameni au fost uciși de radiații în 23 de ani și uh, au fost 6.000 de cazuri de cancer de tiroidă. Acestea sunt cifre tragice, dar uh, ele sunt uh, nesemnificative față de numărul de accidente rutiere. Nimeni nu vorbește despre accidentele rutiere pentru a interzice automobilele și totuși uh, accidentul de la Cernobâl ne determină să interzicem centralele nucleare. Cred că drumul spre, spre iad este pavat cu bune intenții. Același lucru s-a întâmplat și când s-a creat acea mișcare pentru biocarburanți care au dus la creșterea foarte mare a prețurilor la alimente. Astăzi, milioane de copii uh, merg la culcare murind de foame, pentru că unii le-au vrut binele. Acestea sunt uh, idealurile și utopiile cu care am rămas în lumea reală. Impactul unei interdicții nucleare va fi și mai rău, pentru că alternativa la energia nucleară nu este energia eoliană neapărat, pentru că um, o alternativă ar fi foamea în masă. Thank you. Mulțumesc, doamna Morcunaită Miculenie. Mulțumesc, domnule președinte. Printre alte motive, uh, dezastrul a fost uh, provocat de anumite erori și uh, nereușita la testele de rezistență, iar uh, dezastrul din Japonia ne face să facem astfel de teste de rezistență ale centralelor nucleare și sper că rezultatele vor fi satisfăcătoare. Dar o degradare a mediului și a sănătății umane nu se oprește la granițe, iar uh, lecția a fost învățată de toată Europa acum 25 de ani. Aceste teste de rezistență trebuie să fie realizate nu doar uh, la centralele nucleare din Uniunea Europeană, ci peste tot. Acum vedem că se construiesc noi uh, centrale în Belarus și în regiunea Kaliningrad și nu se fac um, nu există nici uh, evaluări de impact asupra mediului în, și nu uh, există scheme clare de compensații pentru pagubele provocate. Și totuși, o centrală din Belarus va fi construită într-o zonă în care au existat tremură de magnitudinea 7 și cred că trebuie acum să acționăm solidar pentru a ne asigura că aceste teste de rezistență sunt realizate și la alte centrale nucleare uh, pe lângă cele din Uniunea Europeană. Cu ajutorul uh, IAEA și Secretariatul Convenției uh, ESPO trebuie să dăm răspunsuri clare cu privire la selectarea șantierilor de construcții pentru a nu fi nevoiți să evacuăm mii de oameni. Domnul Balcitis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte distinși membrii ai comisiei. Această discuție este foarte importantă, chiar dacă este mm, o discuție pe care mulți nu o poartă. Acest dezastru de la Cernobâl are consecințe nu doar în Ucraina, ci și în alte țări, iar consecințele vor fi resimțite și de generațiile viitoare. Din păcate, uh, dezastrul de la Fukushima ne-a arătat că în ultimii 25 de ani lumea nu a făcut eforturi pentru a evalua în mod obiectiv riscurile nucleare. Ni s-a spus că centrala nucleară este cea mai bună, este energia cea mai curată și cea mai sigură, însă consecințele sale sociale sunt foarte grave uh, și afectează și generațiile viitoare, iar aceste consecințe viitoare nu pot fi evaluate. De aceea trebuie să revizuim această întreagă chestiune a energiei nucleare și trebuie să facem aceste teste de rezistență pentru toate centralele ce urmează să fie construite. Dar aceste teste trebuie să fie sistematice, nu trebuie să fie doar uh, niște teste izolate din experiența aceasta trebuie să învățăm următoarele și anume că nici un uh, sector nu poate să se automonitorizeze și să se autoreglementeze de unul singur. Noi uh, trebuie să formulăm uh, un program cuprinzător în ceea ce privește centralele nucleare. Trebuie să avem un plan la nivelul Uniunii Europene și în ceea ce privește țările terțe și trebuie să implementăm sisteme de monitorizare la granițele externe și va trebui să știm ce măsuri trebuie luate dacă nu se respectă testele. Doamna Eca, acum vă rog. Herr eh, Talman. Mulțumesc, domnule președinte. Oamenii din uh, regiunea Cernobâlului au fost foarte afectați de această catastrofă. Dar să nu uităm că și alte regiuni mai îndepărtate au fost afectate. Astăzi, la 25 de ani de la această catastrofă, animalele din uh, anumite zone ale Suediei trebuie să fie uh, testate înainte de a fi uh, procesate pentru a vedea dacă nu au fost afectate de contaminarea radioactivă. Ei bine, vedem foarte clar că avem nevoie de un sistem de control și de evaluare pentru reactoarele europene. Nu este vorba de activități pe hârtie, avem uh, mai degrabă nevoie de niște evaluări cât se poate de ample. Transparența trebuie să fie aici uh, standardul. Mă îngrijorează faptul că anumite rezultate ale uh, testelor de rezistență nu sunt publicate, mă îngrijorează faptul că Franța nu le ia în serios și Um, mă îngrijorează faptul că trebuie să uh, pentru că unii nu văd că de cultura noastră trebuie să țină și uh, standardul de securitate. Mulțumesc. Urmează domnul Ziobro. 25 lat cu avarii. Mulțumesc, domnule președinte. La 25 de ani de la dezastru de la Cernobâl, suntem din ce în ce mai conștienți de consecințele Uh, radioactivității asupra sănătății umane și asupra mediului. Acest lucru este cu atât mai important după recentul dezastru de la Fukushima. Ceea ce știm acum este că în cazul Cernobâlului uh, a fost vorba de o construcție greșită a reactorului. Mă întreb dacă facem ceva ca să determinăm dacă mai există astfel de reactoare nesigure în Europa în Europa avem peste 190 de reactoare, așadar eu susțin ideea unor teste de rezistență în Europa, totuși, asupra acestor reactoare, totuși aceste teste nu vor fi obligatorii și nu vor exista niciun fel de consecințe de la uh, decizia de a nu face astfel de teste. Cu siguranță avem nevoie de standarde înalte pentru uh, centralele noastre nucleare ca să recâștigăm încrederea cetățenilor. Pe de altă parte, trebuie să dezvoltăm și alte surse de energie, cum ar fi uh, gazele din depozitele din Polonia. Domnul Odi, mulțumesc, domnule președinte, stimate comisar, dragi colegi. Mai întâi vreau să salut inițiativa colegului și prietenului Boguslav Sonic de a fi avut inițiativa acestei întrebări uh, privind siguranța nucleară la 25 de ani de la catastrofa de la Cernobâl, catastrofa cea mai gravă a nuclearului civil, a industriei civile nucleare, dar uh, mai, au mai fost și alte uh, catastrofe care au afectat domeniul treaba noastră este să garantăm cetățeanului nivelul de siguranță maximă. Uniunea Europeană trebuie să aibă cele mai bune standarde din lume și să influențeze instanțele internaționale pentru că în cadrul guvernanței mondiale care se uh, prefigurează să avem cele mai bune norme de funcționare și de uh, siguranță uh, care să se bazeze pe genul științific al omului. În fine, trebuie să înceteze crearea de centrale nucleare low cost. Apoi, Uniunea Europeană și statele membre, ca și operatorii din sectorul nuclear trebuie să aibă o etică de comportament care să presupună o transparență totală privind activitățile nucleare. Cetățenii au un anumit grad de acceptare a riscului științific, însă cu rezerva de a putea să-l măsoare și uh, cu condiția să existe sancțiuni atunci când aceste principii nu sunt uh, respectate. În al treilea rând, toate costurile de siguranță trebuie incluse în prețul de vânzare al energiei și trebuie să provizionăm toate costurile și de asemenea trebuie să legiferăm un nivel obligatoriu al capitalului propriu. În fine,

Acum uh, sărbătorim uh, cea de-a 25-a aniversare de la dezastrul de la Cernobâl. Îmi amintesc că uh, când regimul comunist din Polonia a încercat să um, ascundă acest dezastru. Nimănui nu-i păsa de sănătatea cetățenilor. Și uh, toți au încercat să mascheze acest uh, eveniment uh, sub o paradă de 1 mai în Polonia. În urma acestui dezastru nu s-au luat cele mai bune măsuri și de aceea este nevoie de asistență comunitară. Cred însă că nu trebuie să fugim de energia nucleară, pentru că energia nucleară reprezintă o sursă importantă de energie. Energia nucleară este un instrument pentru a construi independența energetică a Europei și de aceea se vor construi noi centrale în Polonia, Lituania sau Slovacia. De aceea susțin faptul că testele de rezistență trebuie să fie obligatorii și ciclice. Trebuie de asemenea să susținem cooperarea internațională în ceea ce privește siguranța nucleară și de aceea teste de rezistență similare trebuie să fie efectuate în Rusia și Federația Rusă. Elmar Brock, vă rog. Brock. Domnule președinte, domnule comisar, catastrofa de la Cernobâl ne-a arătat, precum ne-a arătat și catastrofa de la Fukushima, că în ciuda tuturor regulilor ce pot fi stabilite, uh, riscul uh, trebuie să fie uh, măsurat și în ceea ce privește erorile umane. Vedem foarte clar că există situații în care cele mai bune reguli din lume nu pot să asigure faptul că survin erori umane totuși. În al doilea rând, um, pe vremea catastrofei de la Cernobâl, am avut mari probleme din cauza lipsei de informații, pentru că multe informații ne-au fost ascunse de fosta RSS. Și sigur că vina este purtată de acel sistem socialist. De aceea trebuie să ne gândim la această situație. Trebuie să ne gândim la faptul că este nevoie de deschidere maximă în momentul în care e să discutăm despre riscurile implicate de o centrală nucleară. Vreau să vă spun că și în ziua de azi, mulți oameni din circumscripția mea se implică pentru a contracara efectele catastrofei. Îi ajută pe copiii din regiune și se vede foarte clar că sunt afectate generații la care în trecut nu ne-am fi gândit. Așadar, riscul, restul acela de risc despre care vorbeam este unul cu implicații majore. Și nu în ultimul rând, domnule comisar, doresc să vă încurajez în uh, inițiativa de a face testele de rezistență. Aici uh, nu trebuie să discutăm doar despre preferințele statelor membre. Nu, testele de rezistență trebuie să creeze precondiția pentru a avea un rezultat palpabil, nu un rezultat doar pe hârtie. V-aș încuraja tocmai de aceea să nu cădeți victimă a jocurilor de convingere ce pot fi făcute de anumiți miniștri acum și să dați importanța necesară acestor teste de rezistență. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem într-o mare întârziere. Urmează domnul Carins, un minut și jumătate. Comisar Kungs. Domnule comisar, dacă un om trăiește pe o stradă mult prea gălăgioasă, atunci acesta are mereu posibilitatea de a se muta. Și poate că se mută câteva străzi mai încolo. În cazul uh, catastrofei de la Cernobâl, ce a survenit în urmă cu 25 de ani și în urma catastrofei de la Fukushima, în urmă cu câteva săptămâni, am văzut foarte clar că în ceea ce privește energia atomică, această posibilitate de a te muta pur și simplu nu există. Securitatea atomică sau nucleară nu reprezintă o problemă locală. Avem aici o problemă globală. Rusia și Belarus sunt statele învecinate cu Uniunea Europeană. Acolo standardele nu sunt atât de ridicate ca în Uniunea Europeană. Noi, cei din Uniunea Europeană, nu avem cum să ne mutăm nu avem cum să plecăm de lângă vecinii noștri. Este important să avem aceleași standarde și pentru vecinii noștri și nu doar pentru vecinii noștri, ci pentru întreaga lume. De aceea v-aș invita, stimate domnule comisar, să uh, impuneți testele de rezistență nu doar în Uniunea Europeană, unde ar trebui să fie obligatorii, ci să ajungem în situația de a avea teste de rezistență întreprinse și în statele învecinate cu Uniunea Europeană și să avem standarde de securitate la nivel global, fiindcă astfel vom avea posibilitatea de a-i influența pe vecinii noștri în ceea ce privește securitatea nucleară. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Thomas Mann are cuvântul acum. În 1986 a survenit o catastrofă de proporții la Cernobâl. Săptămâni la rând am fost cu toți îngrijorați din cauza contaminării radioactive. Am uh, ieșit cât mai puțin din casă. Pe 11 martie în acest an a fost declarată stare de urgență la, la Fukushima. S-a întâmplat acest lucru în ciuda faptului că Japonia este super tehnologizată. Însă iată că efectele nu au putut fi contracarate. Politica de securitate trebuie să depășească soluțiile de urgență. Pentru durabilitate avem nevoie de teste de rezistență foarte dure și obligatorii. Trebuie să vedem care sunt implicațiile uh, catastrofelor naturale asupra centralelor nucleare, ce se întâmplă în urma atacurilor teroriste, în urma erorilor umane. Uh, țara mea uh, este acum arătată cu degetul din cauza că s-ar teme chipurile de uh, energie atomică, dar nu este așa. Trebuie să discutăm deschis despre scenariile de renunțare la energie atomică. Totul uh, trebuie să fie privit prin prisma unui moratoriu de calitate, fără polemică, fără presiune de timp, fără ideologie. Comisia de etică din Germania poate, pentru energie atomică poate să fie un exemplu în acest sens. Uh, lucrătorii de la centrale atomice au nevoie de protecție specială. Comisia pentru Ocupare dorește să se țină cont de acest lucru la nivel european. Pentru că discutând acest subiect la nivel european, îi vom implica pe toți cei care uh, au de-a face cu depozitarea deșeurilor radioactive. Aceștia trebuie să beneficieze de o formare profesională specială uh, pentru a menține niște standarde înalte. Și nu, în ultimul rând, domnule președinte, nu trebuie să facem niciodată niciun compromis în ceea ce privește siguranța și securitatea. Este un lucru valabil pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre, pentru că, iată, numai prin prisma acestor principii putem să luăm deciziile uh, necesare. Mulțumesc! Trecem la procedura Catch the Eye. Voi lua doar un singur vorbitor de la grup, fiecare grup politic. Primul vorbitor este domnul Micolașici, apoi doamna Herzog, domnul Teurer, doamna Hasi, domnul Lambsdorff, domnul Pașca și doamna Wertmann. Îmi pare rău, aceasta este situația. I'm sorry. It's not on my list. I do Îmi pare rău, nu este pe lista mea, doamna Kolarska. Nu, îmi pare rău. Chiar am lista corectă. Și uh, îmi cer scuze, nu v-am dat cuvântul, doamnă Kolarska. Haideți, interveniți acum. Eh, panie przewodniczący. Mm, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Comemorăm astăzi victimele dezastrului de la Cernobâl. În același timp, gândurile noastre se îndreaptă către victimele dezastrului de la Fukushima. Și se pare că în ultima vreme am avut uh, tot mai multe preocupări și îngrijorări în Uniunea Europeană în ceea privește energia nucleară și în uh, Polonia sprijinul pentru construirea de uh, centrale nucleare a scăzut cu 10-15%. De aceea este important ca toate criteriile de la Budapesta să fie îndeplinite în Europa. Domnule comisar, cred că nu trebuie să cedați um, la insistențele acelor state membre care vor teste de rezistență mai uh, indulgente. Nu cred că trebuie să permitem astfel de soluții cu jumătate de normă în cazul unor uh, erori de acest gen aceste criterii trebuie să fie cu atât mai importante pentru țările care abia acum își dezvoltă programe nucleare. Am discutat despre țările învecinate care au programe de energie nucleară și cred că aceste lucruri trebuie să fie incluse în comunicarea Comisiei cu privire la aspectul extern al energiei nucleare. A, ca și gazele și alt aceste energii și energia nucleară trebuie să fie reglementată de politicile europene și cred că trebuie să avem o politică la nivelul întregii Europe. Domnul președinte, repet, la procedura Catch the Eye, întâi domnul Micolasici, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ne amintim cu toții ce s-a întâmplat în urmă cu 25 de ani în urma catastrofei de la Cernobâl. Și cum s-a ajuns la această catastrofă? Sute de mii de oameni au murit. Și până în zi de azi există persoane care suferă din cauza contaminării radioactive. Suferă de cancer. Sunt foarte încântat de faptul că Parlamentul European discută astăzi acest subiect. Securitatea este aici un subiect uh, cheie. Și un alt subiect extrem de important este faptul că fără energia atomică nu avem cum să ne descurcăm. În Europa, în America, în China, în India. Peste tot există proiecte de construcție de noi centrale atomice. Uh, și în Europa ar fi exagerat să renunțăm la toate ideile de a Uh, nu, de a asista orice nouă construcție în acest sens. Mă bucură de aceea faptul că se fac acum teste de rezistență. Este însă important ca aceste teste de rezistență să fie făcute și în țările din vecinătatea noastră, în Ucraina sau în Belarus, ca să ne simțim în siguranță acasă. Mulțumesc! Uh, Mr. Commissioner, colleagues, Domnule comisar, dragi colegi, aș vrea să vorbesc doar despre un lucru. La 25 de ani de la Cernobâl trebuie să reconstruim uh, sarcofagul și vedem cât este de greu să adunăm uh, resursele financiare și mai ales de la acele state membre care se află de cealaltă parte și care se îngrijorează de siguranța nucleară. Așadar, estimați colegi, trebuie să avem un angajament pe termen lung atâta vreme cât există și un risc pe termen lung, în special la Cernobâl. Și aș vrea să spun că angajamentul public nu trebuie să fie doar verbal, ci și financiar. Trebuie să fie un ajutor în, sub formă de resurse umane pentru a furniza sprijin atâta vreme cât există acest risc de la Cernobâl resursele financiare ale Uniunii Europene trebuie să fie îndreptate în această direcție. Dar cred că dacă nu conștientizăm aceste riscuri, nu vom avea de câștigat. Domnul Toirer, vă rog, un minut. Mr. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, catastrofa de la Cernobâl ne preocupă și astăzi, la 25 de ani după ce, după ce a survenit. Și Fukushima va fi un subiect cu care ne vom preocupa peste mulți ani. Toate aceste lucruri ne arată că tehnologia atomică implică foarte multe riscuri. Riscuri care nu sunt controlabile în mare măsură. Și trebuie să regândim politica energetică. Ne arată faptul că nu trebuie să existe inițiative naționale. Avem nevoie de inițiative europene în ceea ce ne privește și în ceea ce privește securitatea. De aceea sprijin pe deplin uh, demersul Comisarului pentru Energie care a făcut demersul în acest sens, în această direcție. Doresc ca noi toți să ajungem la un acord în ceea ce privește securizarea centralelor atomice trebuie să existe o securizare acestora în fața cutremurilor, în fața uh, uh, penelor de curent și așa mai departe. Și ar trebui să, ne, uh, să apărăm aceste principii și în forurile internaționale. Mulțumesc, doamna Hasi are cuvântul un minut. Hyvät kollegat, eh, on 25... Dragi colegi, au trecut 25 de ani de la dezastrul de la Cernobâl, dar totuși nici acum nu avem un studiu cuprinzător al tuturor consecințelor medicale ale acestuia. Există doar studii necoordonate eh, privind incidența eh, cazurilor de cancer la glanda tiroidă în Ucraina și Belarus. Această lipsă de informații și această lipsă de studii este realmente rușinoasă și cred că Comisia ar trebui să se asigure că se face un studiu internațional cuprinzător pe această chestiune Mulți uh, vor spune că doar o proporție foarte mică de oameni au fost afectați, însă dacă ne uităm mai, mai cu atenție la ce s-a întâmplat, vedem că e vorba de milioane de oameni. Uh, și aceste discrepanțe vin din faptul că nu avem studii cuprinzătoare în acest domeniu. Trebuie să știm care sunt efectele radioactivității. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lambsdorff. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Cred că la această 25 -a aniversare a dezastrului de la Cernobâl trebuie să ne gândim că două țări care nu sunt în relații foarte bune cu noi, uh, care nu sunt foarte favorizate de, de Parlamentul European, uh, Belarus și Ucraina, sunt cele mai eh, afectate de acest dezastru și aceste țări, fără să facă prea multă gălăgie pe acest uh, subiect uh, și fără să li se dea prea multă atenție de către Uniunea Europeană, se străduiesc să șteargă efectele acestei uh, catastrofe. Ar trebui să mulțumim de asemenea și Cubei, pentru că Cuba a primit foarte mulți copii, în special din zonele afectate, și multe familii care au fost afectate de acest dezastru și le-a oferit îngrijire medicală și alte forme de ajutor. În acel, deși în acel moment Cuba era într-o situație foarte grea. Domnule președinte, dragi colegi, urmările de la Cernobâl, spune doamna Vertman, ne sunt tuturor cunoscute. Am câteva întrebări, pentru că cetățenii noștri așteaptă să tragem învățămintele necesare. Este foarte important să ținem cont de riscurile de sănătate, de urmările financiare ale acestor catastrofe. Și de aceea întreb, ce măsuri sunt luate în uh, cazul uh, unor uh, noi accidente, fiindcă există pericole și în Europa. De exemplu, avem ISA 1, un reactor similar cu cel de la Fukushima, care se află în apropiere de aeroportul din München sau Crișco, care se află într-o zonă seismică. Deci ce măsuri de sec securitate se iau? Mulțumesc! Domnule Kelly, nu ați fost înscris la cuvânt, însă dumneavoastră ați spus că ați cerut primul cuvântul la catch și vă cred pe cuvânt. Aveți 30 uh, de secunde la dispoziție. Minute. Marcus. Jumătate de minut. Atunci voi spune două lucruri. În primul rând, victimele de la Cernobâl nu au fost uitate, din fericire. În uh, țara mea și organizațiile de acolo au acordat sprijin necesar. În al doilea rând, rolul comisiei menționat de comisar este demn de laudă. Domnul Paul Rubic spunea că ar trebui să existe o autoritate de reglementare care să supravegheze aceste teste de rezistență. Mulțumesc. Domnule Pașca, aveți cuvântul. Catastrofa. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Catastrofa de la Cernobâl ne-a arătat cât de important este să avem un sistem bine pus la punct de comunicare și informații. Sistemul sovietic a mușamalizat catastrofa, de aceea a fost foarte dificil pentru statele învecinate să evalueze urmările. Pe viitor este important să luăm în calcul și acest aspect. Pentru că știm că și în cazul Fukushima uh, anumite informații nu au fost date publicității. Este foarte important ca în cazul unei catastrofe nucleare informațiile să fie puse la dispoziția experților și cetățenilor cât mai repede cu putință asta pe, și uh, să fie cât mai exacte. O să vă dau și un exemplu. Dacă survine o catastrofă din cauza erorilor umane, atunci este foarte clar că trebuie să utilizăm noi tehnologii pentru a elimina acest risc adițional. Domnul comisar are cuvântul. Domnule președinte, doamnelor și domnilor. În ceea ce privește catastrofa de la Cernobâl, aș dori să spun că solicitările dumneavoastră în ceea ce privește cercetarea vor fi incluse în uh, deciziile noastre. Vom face de asemenea tot posibilul pentru a finanța măsurile tehnice necesare la nivel comunitar pentru ca Uniunea Europeană să atingă nivelul necesar. Vă mulțumesc pentru o dezbatere extrem de constructivă mi-ați adresat întrebarea ce se va întâmpla post-Fukushima. E bine, la finele acestei reuniuni avem o dezbatere cu coordonatorii uh, din comisiile parlamentare uh, responsabile acest subiect și acolo voi prezenta concret situația. Mă refer acum la testele de rezistență. Știți foarte bine că pentru centralele atomice nu a existat niciodată o metodă de verificare a stării acestora la nivel european. Și consider că este un pas măreț uh, faptul că se întâmplă acum aceste teste de rezistență, un pas care ne ghidează pe mai departe. Și în al doilea rând, aș dori să discutăm despre tratatul de la Lisabona. Analizându-l, trebuie să constatăm faptul că pentru mixul energetic decizia este și uh, a fost competența, de competența statelor membre. De aceea, decizia în ceea ce privește gazul, cărbunele, regenerabilele, energia atomică rămâne în continuare o chestiune pentru statele membre. Avem uh, regula, marja de 20% energie regenerabile de atins și aceasta este pentru prima dată un demers uh, european la nivelul mixului energetic, fiindcă în rest statele membre decid mixul energetic. Avem 14 state membre cu energie atomică, avem 13 state fără. În Polonia, spre exemplu, o țară pe deplin europeană, s-a luat o decizie în ceea ce privește două noi centrale nucleare. În Italia, Uh, în schimb, s-au sistat lucrările. Mi-ați propus să creăm un uh, organism de reglementare la nivel european. Prea bine, dar acordați-mi pentru asta uh, postul necesare și competența necesară. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Eu trebuie însă să respect regulile. Deocamdată nu avem un for de supraveghere a centralelor atomice la nivel european. Acest lucru nu este stipulat nici în organigrama Comisiei, ă, nici în tratatul de Lisabona, nici la Euratom. Și dumneavoastră, cu siguranță, știți acest lucru mai bine decât mine. Testul de rezistență este pentru mine un instrument foarte important fiindcă a fost comandat de, uh, de Consiliul European și ar trebui să ofere niște standarde de securitate extrem de ridicate la final. Joi vom avea o reuniune foarte importantă. Se vor reuni uh, cu ENSREC, uh, organismele de reglementare la nivel european și Comisia. Până acum nu există criterii de verificare. Asta cu toate că anumite sentințe au fost deja pronunțate în ceea ce privește uh, dezamăgirea cu testele de rezistență, insuficiența acestora, dar acestea nici măcar nu există deja. Vor fi elaborate de-abia joi. Există pur și simplu o propunere a unei uh, uh, a unui organism care nu aparține de um, Comisia Europeană. Este vorba despre Uniunea Occidentală a Um, centralelor atomice, care a venit cu această propunere. Și trebuie să vedem ce rezultă din această propunere. Aceasta este sarcina noastră. Dacă Consiliul, fără nicio implicare a Comisiei, deci fără nicio implicare a Comisiei, uh, a uh, acționat, atunci este treaba lui. A luat o decizie uh, decizia de a nu include erorile umane și comportamentul uman în standarde. Și mi se pare că este greșit că se întâmplă acest lucru. De aceea mă pregătesc acum pentru a îmi susține poziția în fața celor 27 de autorități pentru securitate energetică ca să spun că trebuie să privim uh, toate riscurile în ansamblul lor, indiferent de originea acestora, că este natura, că uh, aici implicând uh, temperaturile scăzute, temperaturile ridicate, cu tremurele, uh, inundațiile, sau că vorbim despre erorile umane, intenționate sau neintenționate. Aici sunt implicate pericolele teroriste, atacurile cibernetice, precum și uh, tema deturnării avioanelor. Eu cred că populația europeană este foarte interesată de acest subiect și dezbaterea de astăzi, pentru care vă sunt extrem de recunoscător, mi-a arătat că există un interes amplu la nivelul grupurilor politice pentru acest subiect în Parlamentul European și vă mulțumesc pentru impulsurile acordate în acest sens. Există un interes amplu în ceea ce vește criteriile uh, prestabilite pentru teste de rezistență care trebuie să implice și pe oameni, trebuie să implice și riscul uman nu putem să distingem foarte clar dacă catastrofa de la Fukushima a fost una cauzată de om sau de natură. Eu cred că la origine acestei catastrofe a fost natura, cu tremurul și tsunamiul. Însă, în ceea ce privește controlul riscului, în ceea ce privește diminuarea daunelor, a fost direct implicat omul, cu ales are puncte forte și slabe. Așadar, și slăbiciunile umane au contribuit la catastrofa din Japonia. După ziua de joi, uh, o să vă informez cu plăcere care va fi demersul de urmat. Vă spun însă că am nevoie de acordul Europei. Am nevoie de acordul Comisiei Europene, l-am primit deja, dar am nevoie de acordul uh, organismelor de reglementare la nivel național. Pentru a primi acest acord trebuie ca fiecare organism de reglementare să fie de acord cu criteriile pentru teste de rezistență. Și aici sunt implicați colegii noștri foarte competenți de la Paris, de la Londra, de la Madrid sau de la Bruxelles. Și să nu uităm că opinia acestora nu este definitivată. la nivel european, oricum, se dorește ceva destul de limitat. În ceea ce privește transparența, este foarte clar că Cernobâl trebuie să dea tonul tra- pentru transparență. O să vă spun cum anume decur negocierile miercuri și joi, o să vă spun uh, care vor fi rezultatele și în cazul în care nu se ajunge la un acord între Comisie și ENSREC, atunci poate că vom retrimite mandatul Consiliului European, fiindcă un uh, test de rezistență în versiunea sa simplificată nu va purta semnătura mea. Mulțumesc. Mulțumim, domnule comisar. Acestea fiind spuse, dezbaterea este închisă acum. Mulțumim tuturor pentru participare. Trecem mai departe la întrebările adresate comisiei și avem o întârziere de 40 de minute. V-aș ruga, dragi colegi, să țineți cont de acest lucru.